Okay, colleagues, welcome to this joint part of this meeting of AFET and DEVE. Bună ziua, dragi colegi, bun venit la această întâlnire comună. Am avut o întâlnire comună și săptămâna trecută pe amendamente, de mișcările migranților, acțiunea externă. Avem cei doi coraportori, Elena Valenciano Agustin Diaz de Mera, avem o listă lungă de voturi, s-a lucrat din greu pe uh, compromisuri. Nu știu dacă cineva dorește să spună ceva înainte să începem votul. Doriți să spuneți ceva? Nu? Ba da? Mulțumesc, doamnă președintă. Da, vroiam să-i mulțumesc Elenei pentru munca sa atât de eficace și constructivă în același timp. E vorba de o tematică în principiu complicată, complexă și care s-a uh, rezolvat fără probleme, dacă se va confirma și în această după masă la vot. Deci, cred că oferim aici un rezultat care ține cont de diverse interese într-o problematică atât de complexă. Și până la urmă am dat importanță conținutului și nu elementelor accesorii. Mulțumesc. Este un amendament oral pe care îl luăm la sfârșit. Putem începe așadar. Amendamentul 108. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fundamentele 2, 8 sunt identice. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 cade. 130 pentru, împotrivă abținere se respinge. 131 pentru împotriva abținere. Verificăm. Verificăm 131, votul este deschis. Has everybody voted? Where's the machine? A votat toată lumea. Închidem votul. și Respins. 132 <clears throat> pentru, împotriva, abține respins. 1, 3, 4 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins. Verificăm. 1, 3, 4, verificăm. Cristian, cred că da, dar Verificăm. A votat toată lumea? Votul e închis. A meritat să verificăm. Respins, dar la limită. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Trecem la 152. Pentru, potrivă abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru, potrivă abțineri se adoptă. 167 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, potrivă, abțineri verificăm. Verificare la 168. Deschis votul. A votat toată lumea? Închid votul. Am închis votul. Se adoptă. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 193 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 197 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, potriva abține se adoptă. 223 și 224 pentru, potriva abțineri, se adoptă. 225 pentru, potriva abțineri, respins. 226 pentru, potriva abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru uh, se adoptă. Vot pe părți la 241. Prima parte pentru, potrivă, abțineri. Verificăm prima parte de la 241. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul PP are un vot prea mult. Mulțumesc. Și acum închidem votarea. Respins. Partea a doua de la 241 pentru potrivă abțineri. Respins. 245 pentru potrivă abțineri. Respins. 246 pentru, potrivă abținere respins. 247 pentru, potrivă abținere respins. 248 pentru, potrivă abținere eh, se adoptă. 249 pentru, potrivă abțineri, respins. 250 pentru, potrivă abțineri, respins. 251 pentru, potrivă abțineri, respins, 252 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, potrivă, abțineri, respins. 272, 273, identice pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 275 pentru, potrivă, abțineri respins. 276 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 277, 278 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, potrivă, abțineri Verificăm 279, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votarea, respins. Compromisul 13 pentru împotrivă abținere se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2, 9, 2 și 304 identice pentru, împotriva, abțineri respins. 293 pentru, împotriva, abțineri respins. 296, 297 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 300 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 302 și 299 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 303 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Verificăm 303. Închidem votul și se adoptă cu mare majoritate. Îmi cer scuze, dar colegii socialiști uh, nu arătau prea clar ce fac. Compromisul 15 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 334. Verificăm 333. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votarea. Respins la limită. Foarte bine. Respins, deci. 334 pentru. Potrivă. Abțineri Verificăm. 334. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votați acum. Am închis votul. Respins. 335 pe două părți. Prima parte, 335, deschidem votul. Se corectează cine e pentru, potriva, abțineri, verificăm totuși prima parte, 3-3-5. deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votarea, se adoptă. A doua parte de la 3-3-5. pentru, potriva, abțineri, respins. 336 și 337 identice pentru, potriva, abțineri se adoptă. 338 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 339 pentru potrivă, abțineri. Verificăm 339, deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins. 341 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem două pagini mai departe, 362-363 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 364 în două părți, prima parte la 364 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm a doua parte la 364. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins. 4, 5, 8 cade, 3, 6, 6 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 3, 8, 4 pentru, împotriva abțineri se respinge, 387 pentru împotriva abțineri se adoptă, 388 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 406 pentru, împotriva, abțineri respins. 407 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 470 pe cade, 408 pentru, împotrivă, abțineri. Nimeni nu spune nimic, deci 408. Vă rog pe colegii socialiști să indicați clar cum votați. A votat toată lumea? Închidem votul. Respins. 409 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 410, două părți pe prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prima parte, deschidem votul. Închidem votul din nou pe ul un vot prea în plus. Bine, acum e în regulă, închidem votul, respins. Deci nu aveați nevoie de acel vot în plus. A doua parte, de la 410 pentru, potrivă, repet, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20, pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 422 pentru, împotrivă, abține respins. 423 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abținere, respins. 425 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 428 pe, cade. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 432 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm a doua parte, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul, respins. 41, 434 pentru, împotrivă, se adoptă. 435 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 436 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 437 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru potriva abțineri se adoptă. 450 pentru potriva abțineri respins. Verificăm. Dreapta nici nu s-a mișcat nimeni. 450 verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul respins. Aveți dreptate, dar trebuie să indicați. 451 pentru, pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prima parte, deschidem votul. Închidem votul. Respins. O doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 453, 454, identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 456 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 457 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 459 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 460, 61, două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Prima parte așadar, deschidem votul. A votat toată lumea, am închis votarea, se adoptă. A doua parte intră sub compromis. 462 pentru, potrivă, abțineri, respins. 463 pentru, Potrivă, abțineri se adoptă, 464 pentru, potrivă, abțineri respins, 465 pentru, potrivă, abțineri respins, 466 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 467 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, compresul 24 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 477478 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 478 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 479 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 479, deschidem votul. Am închis votarea, respins. 480 pentru potriva abțineri respins, 482 pentru <clears throat> potriva abțineri respins, compromisul 25 pentru potriva abțineri se adoptă. 497 pentru potriva abțineri verificăm, 497 votul deschis. A votat toată lumea, Închidem votul. Respins. 498 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 499 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 500 pentru, potrivă, abțineri, respins. 501 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 508 pentru respins, 509 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 510, 511 identice pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 512 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 513, 14 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 533 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 534 pentru, împotriva, abțineri verificăm. 534. deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul, respins cu mare majoritate. Doriți să adăugați ceva? Da, cer scuze. Rugam uh, colegii de la cameră să se mute, altfel nu ne vedem. Nu, nu, mă uit cu atenție, spune doamna președinte. Rugăm cameramanul să uh, țină cont. Mulțumim. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 540, 481 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 541 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 542 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 543 și 483 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 544 și 44 identice pentru, potrivă, țineri se adoptă. 545, 485 identice pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 546 și 486 identice pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 547 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Considerente, ultima sută. Compromisul 29 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Compromisul 31 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, potrivă, abține, se adoptă. Compromisul 32 pentru, potrivă, abține, se adoptă. 41-42 identice pentru, potrivă, abține, se adoptă. Compromisul 33 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Versul 35 pentru potrivă țineri se adoptă. 67 pentru potrivă se adoptă. 68 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 68. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul respins. 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Verificăm 75, deschidem votul. A votat toată lumea. <clears throat> Închidem votul. Respins. 76 pentru, potrivă, abținări. Cred că e respins, dar putem verifica. 76, deschidem votul. Sunt multe abțineri, greu de spus. Închidem votul. Respins. La da, lumea ridică mâna în momente diferite în funcție de interpretare. 77-74, deschidem pentru, potriv, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, potrivă, abțineri respins. 96 pentru, abțineri se adoptă. 99 pentru, potrivă, abțineri. Abțineri se adoptă. 103 pentru, potriva abțineri se adoptă. 104 pentru, potrivă, abțineri, respins. 106 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compresul 37 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Citații 1 pentru, potrivă, abțineri, respins. 2 pentru, potrivă, abțineri, respins. 3 pentru, potrivă, abțineri, respins. Amendamentul al 2. Coraportorii. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul al 3. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru, potrivă, abținere, se adoptă. 8 pentru, potrivă, abținere, se adoptă. 9 pentru, potrivă, abținere respins. Și acum ajungem la avizele comisiilor. Bine, deci mai sunt câteva. Întâi avizele buget. Alineatul 3. Pentru, potrivă, abțineri se adoptă, alineatul 4 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, alineatul 5 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 7 cade, avize libe, 7, 1 uh, pentru, potrivă, abțineri se adoptă, Alinatul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot pe părți, alineatul 18 pentru prima parte pentru, potrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, potrivă, abțineri. Verificăm a doua parte de la 18. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. 19 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 23 pentru <clears throat> se adoptă, 24 pentru potrivă ține se adoptă, 26 pentru potrivă abțineri se adoptă, 29 pentru potrivă abțineri se adoptă, 30 pentru potrivă abțineri se adoptă, 31 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm 33 libe. Dacă lumea obosește sau eu obosesc și nu, știu, nu mai știu exact ce face. Deci deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 34 pentru. Potrivă. Abținere. Se adoptă. 36 pentru. Potrivă. Abținere. Se adoptă. Și acum ajungem la amendamentul oral prezentat de către coraportori și dau cuvântul Elenei Valenciano, vă rog. Da, Mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt, acest raport trebuie să reflecte situația actuală în urma deciziilor luate de noua administrație Trump și am să citesc în engleză. The recent decision by the US administration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 Vreți să adăugați ceva? Nu, sunt absolut de acord cu acest amendament, amendament pe care de altfel l-am cosemnat. Ok, we'll vote that amendment then. So, all those in favor... Acum votăm amendamentul pentru, împotrivă, abțineri. Și trebuie să-l verificăm pentru că e mai bine și deschidem votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu majoritate foarte clară. Um, we're now going to vote on... Trecem acum la votul final, care va fi vot prin apel nominal. Vă rog să deschizi votul. Had everybody vote... A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate foarte clară. Felicitări celor doi coraportori. Mulțumesc pentru cum ați lucrat la compromisuri, pentru că așa ați scurtat votul. Ar fi putut fi mult mai lung și mă bucur de cooperare. Mulțumesc!